vote was closed. Okay, very good. Uh, so, liebe Kollegen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, putem începe. A sosit oaspetele nostru, a reușit să găsească și sala. Dacă aruncăm o privire pe ordinea de zi, până acum nimeni nu și-a exprimat dorința să operăm modificări, deci putem trece repede prin primele puncte. La comunicările președintelui, punctul 2, vreau să vă spun că am avut o ședință a coordonatorilor. Săptămâna aceasta a fost o ședință extraordinară pentru a decide dacă respectăm termenul vizitei noastre la Atena sau nu. Pentru că existase și o propunere să amânăm deplasarea, pentru că am aflat că exact în ziua în care eh, trebuia să avem la ora 9 o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, în acea zi, la ora 11, va fi declanșată o grevă de 24 de ore de către sindicate. Cele două mari uniuni sindicale au decis asta, cele care numără peste 2 milioane de membri. Ca atare, eu am eh, preferat să amânăm deplasarea noastră, am stat de vorbă cu coordonatorii și Majoritatea au fost uh, de părere după ce s-a votat democratic. Deci s-a decis să amânăm uh, uh, deplasarea noastră cu o lună, o vom face pe 22 și 23 martie, pentru că nu ni se pare că această vizită este importantă și Există și cele mai bune perspective să întâlnim interlocutori la nivel înalt deci eu cred că va fi o vizită rodnică, dar nu vreau să nimerim exact în toiul unei greve generale uh, care eventual vor degenera și în violență. Noi nu vrem să devenim până la urmă implicați în uh, conflicte uh, de politică internă din Grecia. Dar revenim acum la subiectul de astăzi. Uh, am plăcerea să o salut pe doamna Elena Flores Gual din partea Comisiei, care este dispusă să ne introducă în tematica pe care ne-am propus-o pentru astăzi, ne preocupă posibilitățile de sporire a competitivității în Uniunea Europeană și în același timp durabilitatea dezvoltării economice din Uniunea Europeană. Și toate acestea în cadrul unei strategii UE 2020 care este foarte ambițioasă. Știm cu toții că trebuie să reușim să uh, revenim la un nivel acceptabil de creștere economică, iar dacă ne va reuși acest lucru, uh, vom putea transpune în fapt strategia 2020. Dacă nu, bineînțeles că vor crește datorile publice și nu s-ar rezolva criza euro, ci din potrivă probabil că va fi un fenomen care ne va însoți și în anii următori. Dar asta nu cred că este în interesul niciunuia dintre statele membre, Uh, nu vrem să uh, supra-solicităm bugetele din acest punct de vedere. Deci, sub, pe acest fundal, subiectul pe care ni l-a propus pentru astăzi este foarte important și uh, mă bucur că o serie de colegi, deși este joi după amiază, au venit. Deci, întâi, doamna Flores, poate veți încerca să ne oferiți o imagine de ansamblu pe 10-12 minute și pe urmă vor începe dezbaterile. Uh, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am întârziat, dar birourile noastre sunt destul de departe de aici. Și în plus, intrarea principală era închisă, așa că ne-am pierdut oarecum pe aici prin clădire. Vă mulțumesc pentru această invitație. Este o ocazie foarte bună pentru a avea această dezbatere de actualitate. Din punctul de vedere al Comisiei, am să vă fac o scurtă prezentare, și cum spunea domnul președinte, pentru că ne interesează în principal să auzim punctul dumneavoastră de parere, de vedere și să știm ce ar dori să sublinieze parlamentarii, să ne arate care sunt slăbiciunile sau avantajele acestui document pentru a promova strategia 2020 și toate inițiativele care vor apărea. De aceea voi uh, încerca să fiu foarte succintă pentru a avea mai mult timp să vă ascultăm și să auzim părerea dumneavoastră. Așa cum spunea domnul președinte, avem o strategie foarte ambițioasă, acea strategie 2020, dar pot să vă spun că pe mine nu mă interesează prea mult numele, ci mai mult conținutul acestor politici care vor fi implementate. De aceea, cred că ar trebui să ne centrăm asupra conținutului și spun aceasta pentru că de multe ori am impresia că sunt atât de multe inițiative cu nume atât de diferite și variate încât uh, ne pierdem prin ele. Deci dacă ne-am centra mai degrabă pe conținut, poate am înțelege mai bine ceea ce este important și să vedem că conținutul tuturor acestor inițiative este complementar și coerent. Aceasta este o manieră bună de a analiza aceste propuneri care este situația actuală și încotro ne îndreptăm. Criza nu s-a terminat, după cum știm. Economia reală începe să se îndrepte, să se redreseze, dar deocamdată într-o măsură mică. Există în continuare riscuri, avem, e adevărat, niște semnale pozitive, dar știm că dacă facem previziuni în legătură cu politicile actuale și nu ținem cont de impactul pe care l-ar avea reformele, atunci ne-am putea aștepta doar la o redresare scăzută fără prea mare creare de locuri de muncă. Iată de ce trebuie să ținem cont de acest lucru și de această îngrijorare și tocmai de aceea strategia de creștere este esențială. Aș vrea să subliniez aici trei elemente. În primul rând, e vorba de consolidarea finanțelor publice și aceasta nu pentru că ne-ar plăcea și pentru că întotdeauna spunem același lucru, ci pentru că majoritatea statelor membre se află într-o situație crucială. Aceasta din două motive. În primul rând, pentru că criza a dus la o scădere drastică a veniturilor, un lucru care era de așteptat conform ciclurilor economice, dar în al doilea rând pentru că s-au crescut cheltuielile publice, aceasta a dus la deficite destul de mari și o acumulare a datoriilor publice. Iată de ce din motive bune mai, sau mai puțin bune, situația actuală nu este uh, de durată. Știm aceasta din analizele pe care le-am făcut și din dificultățile cu care se confruntă mai multe state membre pentru a putea a, rezolva problema datoriilor și a finanțării acestor datorii. Iată de ce consolidarea finanțelor publice este atât de importantă. În al doilea rând, e vorba de o reformă financiară în profunzime, n-am ajuns încă până la sfârșit așa cum ne-am fi dorit și, în al treilea rând, prezentarea reformelor structurale acum. Deci, printre acele multe lucruri care trebuie făcute în economiile noastre, există aceste două chestiuni care trebuie făcute în primul rând. Și asta nu înseamnă că celelalte reforme nu trebuie să le facem, dar există aceste două elemente care sunt importante de la început și care pot duce la o creștere economică mai mare. Ținând cont de aceste aspecte, cred că putem spune că Uniunea Europeană a dat un răspuns coerent în fața acestor triple provocări. Aș vrea să menționez aici strategia 2020, lucrările la pachetul economic și uh, semestrul european și ecologic. Am început pe 12 ianuarie prin uh, sondajul asupra creșterii anuale un lucru care este inclus în strategia 2020, nu este un element în plus, ci doar o continuare a abordării pe care o aveam deja și acest uh, sondaj anual dorea să facă tocmai aceasta, să preia și să prezinte prioritățile politice de acum, pentru că la anul vom avea probabil alte priorități și vom vedea care elemente vor fi considerate ca priorități. Acțiunile temporare nu e nevoie să vă vorbesc despre ele pentru că le cunoașteți, sunt incluse deja în raport. E vorba de trei elemente, consolidarea fiscală, stabilitate macroeconomică, o reformă a pieței muncii și reforme structurale pentru promovarea creșterii economice. Cele zece priorități sunt grupate în aceste trei elemente de politică. Acest sondaj anual al creșterii economice reprezintă un punct de plecare pentru așteptările noastre față de statele membre și a politicilor pe care acestea trebuie să le implementeze. Noi așteptăm ca la Consiliul European să se dea o îndrumare în ceea ce privește politicile și liniile de orientare. Sperăm să se țină cont de prioritățile incluse în sondajul anual. Poate că alegerile vor fi oarecum diferite. Vom vedea ce va alege Consiliul, iar după aceea ne așteptăm ca statele membre prin reformele structurale și bugetul național să reflecte practic recomandările făcute de Consiliu. Aceasta înseamnă să reflecte în mod foarte concret ce vor face statele membre în anul 2010 și ce va apărea în bugetul pe 2011. Așteptăm deci acest răspuns din partea statelor membre. Nu vreau să mă centrez aici pe partea fiscală, pentru că natura dezbaterii de astăzi se centrează mai degrabă pe politicile structurale pentru creștere economică. Dar pot să vă spun că la Comisie am prezentat o agendă destul de ambițioasă pentru Europa 2020 și ne centrăm pe o reutilizare și o reformare a tuturor instrumentelor existente. Instrumentele orizontale rămân în continuare principalul factor de creștere economică, precum piața unică, uh, reutilizarea bugetului european și atitudini proactive pentru politica externă. Aș vrea să vă prezint acum câteva elemente pentru fiecare dintre aceste politici. În primul rând, cred că ar trebui să facem toate eforturile necesare pentru a profita pe deplin de potențialul pieței unice. Aceasta deci este una dintre prioritățile cele mai mari pe care le aveam. Aceasta se va limita pe anumite acțiuni care ar trebui să includă implementarea directivei serviciilor, completarea uh, cadrului european legislativ pentru brevete, standarde rapide care să fie incluse în tehnologia informațiilor, eliminarea destimulentelor uh, uh, fiscale și credem că la piața unică acestea sunt domeniile unde ar trebui să se acționeze foarte rapid. Comisia a făcut deja propuneri pentru majoritatea dintre ele și cred că aici e vorba doar de uh, un mic stimulant pentru ca ele să fie adoptate și implementate. Am menționat mai devreme directiva serviciilor. Obiectivul era ca aceasta să fie implementată de statele membre până la sfârșitul anului 2009 și am dorit să facilităm furnizorilor de servicii să ofere uh, servicii și la nivel transfrontalier. Ne vom asigura că această directivă să fie implementată în mod corect și că va spori comerțul cu servicii. Vom fi de asemenea vigilenți pentru eliminarea de noi bariere reglementare, bariere pe care le doream eliminate prin această directivă. În al doilea rând, este important să se ia măsuri în domeniul politicilor pentru a avea o economie de lungă durată și competitivitate. Prioritatea ar trebui acordată inovației și societății cunoașterii. Nu este nimic nou aici, dar există câteva elemente bază care ar trebui prezentate aici nu doar Comisia, ci și studiile externe și alți, uh, alte institute au arătat cât de important este să se facă investiții în inovație și în economia cunoașterii. Aș putea să vă spun, de exemplu, că un obiectiv de 3% din uh, PIB pentru cercetare ar putea duce la o creștere a PIB-ului anual până la 800 de milioane de euro până în 2035 și locuri de muncă, 3,5 milioane de locuri de muncă în plus. Iată care sunt estimările. Deci, într-adevăr, este un element esențial. Inițiativa pentru Uniunea Inovației se centrează pe mai multe aspecte, și considerăm că această societate a cunoașterii și inovația sunt foarte importante pentru a ajunge la nivelul altor economii, să oferim stimulente companiilor pentru a aduce noi idei pe piață, un mai bun acces la finanțare, drepturi de proprietate intelectuală accesibile pentru toată lumea și, în sfârșit, o mai mică povară reglementară și eliminarea defragmentării și suprapunerii sistemelor de cercetare naționale. Aceasta ce înseamnă că ar trebui să fie mai ușor să se realizeze o cooperare transfrontalieră între cercetători și instituțiile de inovație, lucru care nu se întâmplă în ziua de astăzi. Forța de muncă calificată este de asemenea esențială pentru o economie competitivă și durabilă, un alt element important în strategia 2020. Există un obiectiv de ocupare aici care țintește creșterea competențelor profesionale și un accent pe cooperare între instituțiile de învățământ și mediul de afaceri. Industria ar trebui să fie în centrul atenției noastre, nu doar serviciile, ci și industria grea. Acesta rămâne un aspect important pentru Europa, pentru că Țările care se descurcă mai bine sunt tocmai acele care se centrează pe sectorul industriei. strategia dorește să crească ocuparea și să sporească economia centrându-se pe partea industrială. Și la nivel global susținem lucrările grupului G20 în acest domeniu Există inițiativa de creștere economică în cadrul grupului G20 și planul de acțiune. Toate acestea ar trebui să se susțină reciproc pentru a da un avânt și pentru ca cei care trebuie să ia decizii și cei care trebuie să implementeze aceste decizii să treacă într-adevăr la treabă. În încheiere, aș vrea să spun că la nivel european avem două elemente importante în atenția noastră. În primul rând, definirea priorităților în urma analizelor făcute și, în al doilea rând, stabilirea unui cadru pentru a ajuta și pentru a susține statele membre, statele membre să ia măsurile politice necesare pentru ca după aceea să intre în implementarea propriu-zisă și detaliată. Credem că este important ca toți actorii implicați, inclusiv uh, cei la nivel național, parlamente naționale și parlamente naționale, Parlamentul European, toți aceștia să participe în această inițiativă. Pentru că nu este vorba doar de treaba administrației, nu este un program de lucru, nu este un program care a fost uh, pregătit doar de funcționari de la comisie sau de funcționari naționali. Nu, credem că este important ca aceste priorități sunt ale noastre în comun și indiferent unde ne aflăm, trebuie să facem tot ce putem pentru ca aceste lucruri să se întâmple. E adevărat că inițiativele sunt bune, dar acum ceea ce contează sunt rezultatele și vom vedea în iunie ce vor spune statele membre, care sunt politicile, ce ne vor spune dacă e de ajuns sau nu, dacă mergem pe drumul cel bun sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Flores, pentru aceste cuvinte introductive pentru dezbaterea noastră. Vreau să îmi cer scuze că doi coordonatori nu pot să participe. Otmar Caras este bolnav, iar Pervanș Perez uh, ia parte la Forumul uh, Social Mondial, deci nu poate să participe. Acum aștept un punct de vedere din partea PPE. Nu știu cine dorește să vorbească. Danuta? Da, răspund la întrebarea dumneavoastră cine uh, este în sală din partea PPE. Eu. Dar aș vrea să pun o întrebare. Spuneați că uh, guvernele și-au crescut cheltuielile uh, pentru a face față crizei, iar acum este etapa consolidării. Eu cred că lucrurile sunt uh, puțin uh, simplist prezentate astfel, pentru că nu este doar un ciclu de afaceri uh, care are legătură cu cheltuielile crescute la nivel guvernamental. Guvernele au avut de înfruntat o serie întreagă de eh, probleme, nu doar datorită crizei, recesiunii, ci și în special datorită problemelor în sectorul bancar. Eu cred că aici au fost marile probleme și nu situaia uh, situația economică a creat dificultăți guvernelor. Și uh, cred că este nevoie de instrumente speciale pentru a depăși această criză când este vorba despre datoriile suverane, pentru că uh, doar o simplă uh, creștere economică nu cred că va fi suficientă pentru a ajunge la forma anterioară, a ajunge la business as usual. Uh, deci, sentimentul meu este că ar trebui să acordăm o mai mare atenție finanțărilor publice um, în raport cu situația bugetelor naționale și să vedem cum putem consolida situația financiară uh, pentru a veni în întâmpinarea guvernelor. Sentimentul meu este că în raport cu această strategie UE 2020 se discută mult despre guvernanța economică, dar ne gândim mai puțin la contextul finanțărilor publice și la metodele de ieșire din criză. Uh, cred că domeniului fiscal trebuie să îi acordăm o atenție mult mai mare, inclusiv când vorbim despre politicile economice. Iar când vorbiți despre uh, atragerea capitalului privat pentru a finanța creșterea economică, uh, vorbim despre acele obligațiuni care să fie specifice unor proiecte, de asemenea despre capital mixt, dar uh, nu va implica și anumite riscuri, pentru că rețeta pare a fi simplă, dar cum să reușim să producem o schimbare esențială în ce privește accesul la fonduri, de pildă, din partea companiilor, întreprinderilor mici și mijlocii? pentru că în sectorul bancar deocamdată nu uh, constatăm că ar exista o disponibilitate de uh, a veni în întâmpinarea lor. Acele uh, project bonds, obligațiunile care să fie emise pe proiecte specifice ar putea, poate, să fie o soluție pentru finanțarea creșterii economice. Deci, ă, dincolo de aceste rețete care par a fi destul de facile, puteți să ă, comentați puțin ă, în legătură cu modul în care considerați că bugetele naționale în contextul actual ar putea să financeze creșterea economică? Mulțumesc. Vă rog. Um, Mulțumesc pentru aceste comentarii deosebit de utile, pentru că au fost, în opinia mea, mai multe comentarii decât întrebări. Spuneați um, sau spuneam la început că nu voi intra în detalii în ceea ce privește consolidarea fiscală, însă abordarea Comisiei este una cuprinzătoare. E vorba de consolidarea finanțelor publice, sectorul financiar și reforme în vederea creșterii. Cred că în comentariile dumneavoastră v-ați referit la toate trei. Bineînțeles, consolidarea fiscală se datorează multor lucruri. E diferită situația în fiecare stat membru și moștenirea în acest sens, însă, sigur, în uh, condițiile acestei crize s-ar putea ca bugetele naționale să nu aibă potențial de finanțare uh, pentru lucrurile pe care și le doresc. Mai există și finanțările externe, dar există și țări care nu au nevoie de o finanțare externă, care însă au convenit asupra un, unui drum de consolidare care credem că este viabil, menținându-și și durabilitatea, astfel încât uh, statul respectiv să mai poată face și investițiile necesare în vederea creșterii economice. Bineînțeles că fiecare țară trebuie să analize din ce se compune această consolidare bugetară necesară. Trebuie să ne uităm la partea de venituri bugetare și să vedem cum anume se poate atinge cel mai bine acest lucru, pentru că impactul asupra economiei depinde de modalitățile alese pentru consolidarea bugetară. Însă atunci uh, când vom face evaluarea programului de stabilitate, vom analiza și Uh, propunerile de buget, proiectele de buget pentru 2012 și vom vedea dacă acestea corespund cerințelor de consolidare. Știți de asemenea că în pachetul care se discută în momentul de față de Consiliu și de Parlament, uh, pachetul legislativ, există o serie de propuneri pentru unde se acordă și o importanță mai mare datorării statale, pentru că reprezintă un element cheie, atât în ceea ce privește consolidarea. Apoi, vis-a-vis -vis de obligațiunile pentru proiecte. Cu siguranță acestea nu vor duce la o soluționare a crizei, ar fi prea frumos dacă am reușit să facem așa ceva. Cred că este o posibilitate să încercăm să dezvoltăm astfel de proiecte pentru a avea un instrument care să atragă și alte investiții pe lângă aceste obligațiuni pentru proiecte, pentru a avea un fel de angajament colectiv pentru acest tip de investiții transfrontaliere. Este încă în curs de pregătire și, dacă nu mă înșel, curând va exista o propunere sau ce obțin niște considerente în această direcție, urmate de o consultare și apoi de o propunere concretă în ceea ce privește implementarea acestor obligațiuni de proiecte. În ceea ce privește sectorul bancar, sunt multe lucruri în derulare, știți foarte bine, de aceea nu am intrat în detalii. Dar întregul pachet legislativ cu privire la sectorul financiar a fost elaborat anul trecut. Acum aceste lucruri sunt puse în practică știți, uh, nouă supraveghere financiară, se vor mai efectua teste de stres uh, anul acesta pentru că am învățat lecțiile cuvenite din trecut. Încercăm uh, de asemenea ca pentru anumite aspecte, ca de pildă, nu-mi vine acum, Așadar, restructurarea sectorului bancar face parte și din recomandările comunitare, atât pentru statele care au un program în acest sens, dar și pentru uh, celelalte. Este un fel de obligație vis-a-vis -vis de UE, uh, un astfel de program de restructurare. Și elementul final și anume susținerea financiară din partea UE. Știți că există două mecanisme care au fost elaborate pentru Irlanda și Grecia, IFSM și IFSF. În momentul de față lucrăm la elaborarea mecanismului permanent și sperăm că dacă lucrurile vor funcționa bine, Consiliul din martie va putea adopta acest mecanism. Mulțumesc, spune președintele. Acum ar fi de fapt uh, rândul Kingei Gant, însă dacă se poate, uh, v-aș ruga să facem schimb pentru că Ole Schmidt trebuie să plece, are o întâlnire la ora 4. E bine, și dacă și dumneavoastră trebuie să plecați, uh, vă iau consecutiv intervențiile. Îmi cer scuze, dar toată lumea are zboruri în această după-amiază. Și aș dori să mai adaug câteva comentarii atunci când vorbim despre consolidarea fiscală. Pe de o parte, suntem de acord că este absolut necesară. Pe de altă parte, sunt de acord că situația ar putea fi simplificată, pentru că vedem care sunt și consecințele sociale, dar și cele politice ale crizei. Și nu va exista o redresare fără ameliorarea pieței muncii pentru că la nivel macro, sigur, am putea vedea indicatori mai buni, dar nu neapărat la nivelul sub, sub adiacent. Și atunci când vorbim de coeziune socială și teritorială, trebuie să abordăm și aceste elemente. Avem nevoie de programe specifice pentru tineret, pentru tineri șomeri, pentru șomeri în general. Este o listă lungă. Vorbim de asemenea și de o creștere ecologică, dar ar trebui să specificăm și aici că e nevoie de investiții în cercetarea, dezvoltare, în, în dezvoltarea de tehnologii. Trebuie să-i pregătim pe oameni pentru această restructurare industrială. Dacă ne dorim această tranziție la o economie decarbonizată și trebuie să avem și mecanisme în acest sens. De asemenea, avem nevoie și de o zonă integrată inovatoare în Europa, pentru care iarăși e nevoie de investiții. Altfel spus, strategia 2020 fără resurse și fără o mai bună coordonare între nivelele UE și naționale în ceea ce privește finanțarea rămâne doar la stadiul de vorbe frumoase Eurobondurile au fost menționate, s-a vorbit și de posibilă introducere a impozitului pe tranzacțiile financiare. Banii sunt disponibili. Întrebarea este dacă găsim mecanisme pentru a canaliza aceste fonduri pentru către sectoarele productive și v-aș întreba cum vedeți introducerea acestui impozit și utilizarea acestor fonduri. Ole. Schmidt. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această introducere. Sigur, putem citi aceste documente și să spunem că sunt uh, programe ambițioase și s-ar putea ca în final lucrurile să meargă bine. Dar dacă studiem graficele și textul mai în detaliu, este o poveste destul de tristă despre Europa și despre prosperitatea Europei rata de sărăcie, rata șomajului și așa mai departe. Analizând introducerea dumneavoastră, îmi despuneți că Comisia intenționează să exploreze cu statele membre ce e de făcut cum se pot face eforturi suplimentare pentru reformele structurale. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Pentru că dacă aș fi ministru și aș citi acest document, nu m-ar bucura foarte mult. Dacă ne uităm la graficele și tabelele de aici, constatăm că pentru țările de jos nu există niciun fel de obiective stabilite sau nu se măsoară acești indicatori acolo, cel puțin nu conform acestui document. Nu se situează prea bine în acest domeniu nici Regatul Unit. Pentru alte țări sunt uh, mai puțini indicatori. Pentru început, cred că avem nevoie de obiective și dumneavoastră aveți ne- nevoie de obiective dacă vreți să asistați statele în introducerea diferitelor reforme. Credeți că este o realizare posibilă? E fezabil să funcționeze? Există diferențe majore față de strategia de la Lisabona. Ce credeți despre inițiativa franco-germană? E una bună, una proastă? e ceva care te ar putea încadra în cele preconizate de dumneavoastră sau din potrivă? Eu sper că totul va fi bine, pentru că e vorba de viitorul Europei. Și dacă mă uit la situația sărăciei din Portugalia, de exemplu, unde am fost acum câteva săptămâni, mă mir că se întâmplă așa ceva în Europa anului 2011. Acasă însă am fost întrebat și nu am putut să dau un răspuns la această întrebare. Care este rata de reducere a sărăciei? Ce înseamnă de fapt acest lucru? Imaginez că nu e același lucru dacă vorbim de așa ceva în Suedia sau în Portugalia. Ce este acest prag al sărăciei? Cum este cuantificat? 60% din salariu minim sau ce anume? Poate că mă puteți ajuta cu această definiție, astfel încât să pot da și eu un răspuns uh, cuvenit acasă. Mulțumesc! Nu, probabil nu voi putea da un răspuns la toate întrebările, dar uh, voi încerca să vă spun ceea ce știu și ceea ce consideră Comisia. Vis-a-vis -vis de comentariile dumneavoastră cu privire la redresarea care se simte doar la nivel macroeconomic și nu la celelalte, eu cred că e un element care ține de compunerea bugetelor naționale. În ce măsură redresarea macroeconomică se distribuie și la celelalte nivele. Aceste eforturi de ajustare trebuie făcute acum și întrebarea e cum anume se distribuie. Și asta nu putem spune decât dacă analizăm bugetele naționale, pentru că de acolo rezultă cine trebuie să facă eforturi mai mari, putem vedea de unde provin impozitele, putem vedea ce diferă de la, stat, de la un stat la altul, pentru că depinde de alegerile politice. Însă noi, la nivelul Comisiei, nu suntem în măsură să intrăm în astfel de detalii, ci putem însă spune că efectele de distribuție ale acestei ajustări sunt importante și trebuie avute în vedere. Dacă vrem ca această ajustare să <clears throat> se întâmple, pentru că altfel nu ar fi o soluție fezabilă, acceptabilă și, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la perioada de după ajustare, Cred însă că această opțiune este una foarte politică și dacă analizăm diferitele țări vom vedea niște efecte de distribuție foarte diferite. În ceea ce privește politicile care ar putea favoriza creșterea economică și creșterea veniturilor bugetare. Cred că Aici nu trebuie exclus nimic. Multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat sunt studiate la diferite nivele. În momentul de față, unele doar la nivel tehnic, altele sunt mai avansate, dar știu de pildă, e doar un amănunt tehnic, poate nici nu ar trebui să-l menționez, este vorba de impozitarea diferitelor operațiuni financiare Aici uh, aplicăm diferite modele pentru a vedea care ar fi impactul acestora. Deci se fac uh, demersuri în această privință, chiar dacă ele încă nu figurează în documente. În ceea ce privește întrebarea finalității acestor uh, proiecte, până la urmă depinde de implementarea propriu-zisă. Noi, la nivel european, uh, putem să facem recomandări și îndrumări Și ceea ce încercăm să facem prin intermediul pachetului legislativ care se află la dumneavoastră în Parlament și la, în dezbatere și la Consiliu, este de a întări capacitatea de punere în aplicare, să facem presiuni suplimentare asupra statelor, astfel încât să pună într-adevăr în practică recomandările pe care le dăm. Și cu cât se dezbate mai mult și la nivel național acest lucru, cu atât mai bine, pentru că presiunea ar veni și de la nivelele naționale atunci. Uh, punerea în aplicare reprezintă, desigur, un risc, i-aș spune așa. Noi uh, elaborăm uneltele, dar Există întotdeauna un risc de neaplicare. Există, desigur, indicatori, valori de referință, toate acestea sunt utile, dar Până la urmă, statele membre trebuie să fie convinse sau trebuie să fie supuse unor presiuni colective pentru a implementa politicile. <clears throat> Cred însă că în momentul de față avem uh, propuneri care ar putea face acest lucru. Ne propunem de asemenea și strategii mai bine țintite pentru ca implementarea să fie mai bună. Uneori ni se spune, da, există multe aspecte de care nu ați ținut cont, însă trebuie să spun că atunci când stabilim 10 priorități, 3 domenii de politică, putem analiza la un an de implementare ce s-a făcut, ce nu s-a făcut. și uh, se fac anual, așadar putem să ne concentrăm asupra elementelor relevante în fiecare an. Însă, sigur, avem nevoie de cooperarea tuturor jucătorilor. În ceea ce privește inițiativa franco-germană, îi voi spune, îi voi da același nume, pentru că se dezbate încă a cui a fost inițiativa. Știți că nu există niciun document că ideile se schimbă. Ceea ce înțelegem noi că ar fi această inițiativă este, este că dacă evoluează corespunzător, ar putea fi un nivel suplimentar de punere în aplicare. Ar fi un fel de angajament suplimentar la nivelul uh, șefilor de stat și guverne în ceea ce privește aceste politici prioritare în special vis-a-vis -vis de zona euro, unde trebuie luate măsurile X și Y, poate vor să ne alăture și alte țări, ceea ce ar fi un fel de presiune suplimentară. De aici văd un fel de compatibilitate la nivelul uh, deciziei politice. În ceea ce privește conținutul, cred că aceste inițiative converg în aceeași direcție. Înțeleg însă că anumite idei care au fost menționate de cancelara Merkel nu au fost atât de bine primite de ceilalți. Eu cred că lucrurile acum evoluează astfel încât să poată subscrie și celelalte state. Așadar, Nicolaus, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru prezentarea făcută, pentru toate informațiile pe care ni le-a furnizat, dar um, cer scuze că revin în legătură cu ceva ce a spus. Uh, am spus că cetățenii și parlamentarii au auzit despre strategia UE 2020 eh, despre pactul de creștere și stabilitate. Nu, eh, există confuzii ce eh, este valabil, ce nu, ce anume din toate aceste inițiative urmează să fie implementate. Sigur că putem uh, să vorbim despre toate la modul general. Dar ne-a avut o, so- o criză socioeconomică, dar din păcate traversăm și o criză politică. Și o parte din această criză politică revine ca vină Comisiei. Vreau să vă explic de ce. Avem strategia UE 2020, dar uh, Uh, într-un fel este și uh, ruginită, pentru că unele lucruri uh, provin din strategia de la Lisabona și s-a cam pierdut legătura cu realitățile europene. Vreau să vă dau doar două exemple, pentru că știu că nu aveți mult timp la dispoziție. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră nu este compatibil cu realitatea. Există anumite diferențe vorbiți despre o politică uh, bugetară de austeritate și în același timp de consolidare fiscală în diferite state membre și mai spuneți și că uh, trebuie să se acorde atenție uh, ratei șomajului. Dar unde găsesc lucruri concrete? Vă dau exemplul Greciei. Avem un memorandum încercăm să reducem cheltuielile, ni s-a spus că a mers prea departe. În același timp, însă, ni se cere să reducem rata șomajului. Bun, primim ă, bani din patru programe pentru a promova ă, locurile de muncă, pentru a recalifica forța de ă, muncă. Dar care este posibilitatea de accesare a acestor fonduri? Este cât se poate de mică, pentru că guvernul uh, grec nu are posibilitatea să cofinanțeze, nu dispune de bugetul necesar pentru cofinanțare. Deci este un paradox. Există priorități care uh, intră în contradicție ne-ați dat uh, exemplul cu a zece acțiuni. Una dintre ele este că trebuie să creăm condiții pentru ca cei care sunt șomeri să găsească locuri de muncă. Dumneavoastră vorbiți și despre reformarea sistemului de pensii și am următoarea întrebare. Articol, articolul 153 spune că Uniunea se bazează pe subsidiaritate și respectă sistemele naționale de pensii, că nu dorește să influențeze sistemele naționale pentru a nu crea dezechilibre. Deci, dacă avem un articol care uh, afirmă aceste lucruri, atunci, cum putem promova o reformă în domeniul sistemului de pensii pe plan comunitar? Dumneavoastră nu faceți niciun fel de referință la principiul subsidiarității ca atare. Eu zic că aici, într-un fel, se încalcă um, Articolul 153 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Din nou există o contradicție și eu din câte știu, articolul 153 nu urmează să fie amendat, articolul 1, 156 urmează să fie schimbat. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun aceste lucruri, le spun cu un zâmbet, dar mie mi-e foarte teamă că uh, rezultatele nu vor corespunde așteptărilor pe care le avem acum. Promovăm într-un fel iluziile strategiei de la Lisabona, în care se vorbea despre faptul că nu vor exista uh, șomeri, dar mi-e teamă că indicatorii nu ne vor servi în acest sens. Mulțumesc! Um. Mulțumesc! Am să încep cu situația actuală. Posibilă tensiune care ar putea apărea, pentru că de câte ori aveți nevoie de consolidare fiscală, trebuie să negociați și apar tensiuni. Acest lucru e clar, nimeni nu poate scăpa de aceasta. Problema care se pune însă este cum se rezolvă aceste tensiuni. Și Mă scuzați, spune președintele, aveți o problemă cu interpretarea, se pare, în sală. Deci, cum spuneam, e vorba de tensiuni normale atunci când trebuie făcută o consolidare. și, bineînțeles, nu, ai, nu dispui de toți banii de care ai nevoie. Bineînțeles, cum se rezolvă aceste lucruri depinde de alegerile politice și depinde de lipsa de bani. Dacă ne gândim la situația din Grecia, cred că este una dintre situațiile cele mai dificile. E adevărat că există și alte țări care au trecut printr-o astfel de experiență, și în 2008 și în 2009 a fost vorba de Ungaria și de Letonia, care au trecut prin situații în care la un moment dat nimeni nu mai este dispus să cumpere datoria publică. Și atunci pur și simplu te afli într-un impas. Nu mai poți face nimic altceva, nu mai poți să alegi o politică sau alta, cheltuieli de inovație sau ajutoare de șomaj, nu mai poți uh, Uh, să plătești nici măcar salariile funcționarilor și trebuie să ținem cont de acest lucru pentru că acesta este punctul de plecare. Dacă am discutat despre aceasta, cred că am avea nevoie de mult timp. Nu trebuie să intrăm în detalii acum, dar e important să vedem care este punct de plecare și în felul acesta înțelegem că situația va fi foarte dificilă. Și, în acest caz, bineînțeles, trebuie luate niște decizii și, din fericire sau din nefericire, am fost uh, însărcinată cu astfel de planuri pentru țările pe care le-am menționat. N-am să vă spun în detaliu ce măsuri s-au luat, dar am analizat toate liniile bugetare, una câte una, împreună cu guvernul, cu partenerii sociali, a fost un uh, exercițiu destul de dificil, am analizat atât cheltuielile cât și fiscalitatea și am ajuns la un acord cu autoritățile naționale în legătură cu ce s-ar putea face pentru ca statele membre, Uniunea Europeană să-i poată ajuta prin credite pe care nu le puteau obține pe piața liberă. Și, și în acest caz trebuie să iei anumite decizii. Există anumite elemente, precum colectarea impozitelor, acesta a fost cazul într-una din aceste țări, în care nivelul colectării taxelor nivel, între nivelul real și nivelul pe hârtie era un decalaj foarte mare. Și dacă faci calculele până la urmă, acest decalaj este foarte important. Fiecare element în parte poate nu înseamnă prea mult, dar dacă le aduni toate cap la cap, până la urmă ajungi la o sumă foarte mare. Nu sunt foarte exact aici în ceea ce vă spun, dar vă spun pe scurt care este exercițiul care trebuie făcut. Știu că situația este dificilă în Grecia, dar asta este. Un al doilea element este acela de a ne asigura că pe partea cheltuielilor, banii Uniunii Europene sunt puși acolo unde trebuie. Acest lucru e important în perioada de criză cu atât mai mult pentru că e foarte important unde pui banii, fie că e vorba de fonduri structurale, politică de coeziune, cercetare și așa mai departe. Trebuie să vezi cum poți utiliza până la ultimul euro cât mai bine cu putință. Referitor la sistemul de pensii, nu cred că e vorba aici de o contradicție în termeni. Cred că Uniunea Europeană, pentru că nu e vorba de comisie, acest lucru se face alături de statele membre, de la început până la sfârșit și am făcut foarte mult în ultimii zece ani în ceea ce privește analiza de durabilitate și cu toții suntem de acord că majoritatea sistemelor de pensii nu sunt uh, durabile, în special din motive de natură demografică și concluzia ar fi că majoritatea acestor sisteme trebuie reformate. Acum se pune problema cum să fie schimbate aceste sisteme, dacă al doilea pilon ar trebui să fie privat sau public sau un pilon mixt. Nu intrăm în această dezbatere pentru că este vorba de competența națională, este alegerea guvernului național până la urmă. Noi stabilim doar anumite etape prin care trebuie să se treacă și care sunt de neevitat. Aș vrea să intervin și eu pentru că această consolidare fiscală a, poate duce la anumite capcane. În Ungaria, de exemplu, s-a naționalizat sistemul de pensii și acest lucru se pare că a fost o măsură bună pentru consolidarea fiscală. Știm că acest lucru se face la nivel național, dar vă întreb dacă această idee este una într-adevăr adecvată pe termen lung. Îmi pare rău, nu pot să vă răspund pentru că nu știu exact care a fost măsura luată de către guvernul maghiar. Am să revin cu un răspuns. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nu știu dacă e vorba de un buget separat, de bugetul național sau cum s-a organizat acest lucru. Um, doamna Holmeier, Domnule președinte, cred că discuția este interesantă din perspectiva faptului că observațiile făcute de referenta noastră arată că anumite probleme au existat uh, sau au apărut înainte de criza economică și financiară și nu se datorează exclusivitatea acestora. Și aici se încadrează și problema deficitelor bugetare a datoriilor excesive, a cheltuielilor, cheltuielilor excesive de la buget. Într-o gospodărie publică, consecințele apar relativ rapid, pe când atunci când este vorba de bugete de stat, acestea apar cu un efect amânat. În cadrul Uniunii Europene există, bineînțeles, și state diferențe. Grecia, la care a făcut referire colegul nostru, s-a întins foarte, foarte tare și, într-adevăr, stă în fața unui faliment de stat până la urmă, dacă nu ar exista sprijinul din partea statelor vecine, a statelor din Uniunea Europeană. Întrebarea mea este consecințele care trebuie trase vis-a-vis -vis de Grecia sunt evidente pe de altă parte, însă trebuie să existe și o soluție pentru a vedea cum anume reușim într-un stat ca Grecia, și aici nu e vorba doar de Grecia, putem uh, aminti și de Bulgaria sau uh, România sau alt stat membru, să vedem cât de eficienți suntem în a implica prin politica noastră structurală și IMM-urile a promova creșterea acestora pentru a asigura pe termen lung și stabilitatea acestui segment al IMM-urilor. Este interesant de văzut cum a acționat în acest domeniu Islanda, cu greutăți de început, bineînțeles, apoi în ce măsură politica noastră structurală ar trebui să prevadă și asistență pentru anumite țări în a se specializa pe un anumit uh, domeniu pentru a crea o competență majoră într-un anumit domeniu pentru a beneficia de recunoașterea investitorilor la nivel mondial și așa ceva nu întrevăd în politica noastră, pentru că am senzația că am cheltuit miliarde și nu am uh, avut uh, rezultate durabile și uh, sporirea locurilor de muncă, pentru că citesc de aici că în anumite țări uh, șomajul în rândul tinerilor este de 35%, care uh, este o cifră complet inacceptabilă. Apoi, uh, se fac statistici cu privire la companiile mari, dar uh, lipsesc trimiterile la IMM-uri sau la întreprinderile personale. De aici întrebarea mea, de ce se acordă cea puțină atenție acestor domenii și dacă nu este o cale care ar trebui urmată, pentru că eu sunt pentru economisire, economisire riguroasă, dar nu strangulând în același timp economia, astfel încât populația să vadă o perspectivă de viitor. Alo. Ja. Eu am luat notă de ceea ce a spus dumneavoastră mai mult uh, ca de un comentariu decât uh, ca de o întrebare, pentru că am menționat o serie întreagă de acțiuni, uh, inclusiv în ce privește piața internă unică, pentru că aceste activități sunt calate pe uh, stimularea unor companii care de asemenea creează locuri de muncă. Ne-am spus uh, despre inovație, cercetare, educație, uh, crearea de facilități pentru uh, tineri, pentru o formare transfrontalieră, uh, să cunoască și potențialul uh, piețelor toate acestea sunt elemente pe care le-am avut în vedere și care în clipa de față constituie preocupări aflate în derulare. Noi, din acest punct de vedere, dorim să consolidăm piața unică și să promovăm directiva serviciilor. Există și inițiative în ce privește uh, sporirea competențelor lucrătorilor, formarea profesională. Mrs. Jaconsari, would you like to come in now? Doamna Ascunsari, doriți să interveniți din nou? Da. Este un subiect despre care s-a vorbit frecvent, dar aș vrea să vă întreb dacă statele membre se concentrează pe consolidare fiscală, dar din același, în același timp este din imposibil să sporim bugetul comunitar. Asta, într-un fel, pune în pericol proiectele europene. Deja uh, se operează reduceri, ceea ce poate să creeze o nouă recesiune. Considerați că din punct de vedere politic ar fi o posibilitate ca bugetul Uniunii Europene să uh, fie sporit, mărit pentru ca marile proiecte europene să realizeze și să, creeze, să se creeze o creștere economică. Cred că <laughs> nu mi s-ar permite să răspund la această întrebare, dar cred că lucrurile trebuie poate privite puțin altfel există uh, posibilități de a accesa capital de pe piață. Important este să vedem cum putem mobiliza acest capital. Când vorbim despre uh, bugetul european, el se constituie din uh, fonduri care vin din bugetele naționale. Dar dacă m-ați întreba personal, aș prefera să vă uh, răspund uh, după ședința noastră, pentru că altfel s-ar putea să fiu citată undeva la etajul 13 din clădirea Berlemont. Dar să analizăm lucrurile uh, din punct de vedere economic. Deci, banii publici sunt cei pe care ne bazăm noi în buget, care provin din impozite. Sigur că putem discuta dacă uh, anumite impozite ar putea să uh, fie modificate pe plan național sau pe plan comunitar, ar putea exista din acest punct de vedere poate o posibilitate de îmbunătățire, dar din punct de vedere politic uh, nu vreau să analizăm lucrurile. Deci, în multe cazuri, chiar dacă am schimbat structura bugetară pentru bugetul comunitar, uh, Trebuie să dezvoltăm o metodologie pentru a mobiliza capitalul de pe piața privată. Sigur că toată lumea vrea să aibă anumite garanții că lucrurile nu vor uh, evolua uh, negativ. Dacă noi reușim să ajungem la o stabilitate economică și dacă vom constata că și sectorul bancar lucrurile se consolidează, că există mecanisme europene care se bazează pe reformă, dacă ne gândim la inițiativa franco-germană, și dacă se va adopta la timp o legislație din acest punct de vedere, atunci credibilitatea poate să crească și vor exista șanse de mobilizare a capitalului privat. Yeah, Mulțumesc foarte mult. Și mă notasem și pe mine pe listă. Aș dori să fac o observație. O remarcă și o întrebare. În comisia noastră CRIS, într-un raport intermediar, am constatat deja că dorim să adâncim integrarea Uniunii Europene, unitate monetară, uh, chiar uh, o economie unitară. Din păcate, o politică fiscală unitară nu uh, este posibilă. Constatăm însă că, în ciuda disponibilității pe care multe state membre o arată, ele de fapt au mai degrabă o abordare interguvernamentală și resping mai degrabă metoda comunitară. Deci ă, ă, este foarte greu să schimbi atitudini și în sectorul financiar asta ar fi esențial. Constatăm acest lucru în legătură cu marile proiecte. Să luăm proiectul Galileo. Galileo, dincolo de uh, este dincolo de bine și de rău dacă comparăm însă starea de fapt și proiectul. Se spune mereu, ne costă foarte mulți bani. De fapt, fiecare stat membru dorește să exercite cât se poate de mult un control asupra acestui proiect. Există deja trei centre care se configurează cu asemenea pretenții. E bine, dacă Uh, vom acționa astfel, niciodată nu vom reuși să sporim competitivitatea și să devenim parteneri puternici pe uh, glob. De fapt, Comisia și Parlamentul suntem toți de aceeași parte a uh, baricadei, că trebuie de fapt să consolidăm demersurile comunitare. Dar în Consiliu avem de-a face cu un actor care nu prea vrea să lase hățurile din mână. Astăzi, înainte de masă, am participat la o discuție în cadrul unui forum internațional financiar și am spus reprezentanților uh, sectorului financiar că eu, din păcate, nu constat uh, în domeniul vostru niciun fel de modificare de comportament găsesc la voi că acționați pe principiul business uh, as usual și am avut naivitatea să sper că se va produce o modificare de comportament. Ei bine, uh, uh, puțin am declanșat o stare de tăcere jenată. Am spus că eu, în ce privește bonitățile pe care voi le plătiți, bonitățile unui an cel puțin. Aș fi decis să nu le plătim, ci să finanțăm un proiect special. De pildă pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor, pentru că toate aceste prime și ă, de fapt ă, se, se cifrează la miliarde de euro. Dacă ă, acest tip de bonități, de prime pentru bancheri ar fi fost utilizate pentru tineri, atunci am fi avut poate și o sumă de 30 de miliarde de euro. E bine, aceste doamne, acești domni au tăcut jenați pentru că nici măcar o secundă nu ar fi putut să le vină ideea că s-ar putea acționa astfel. Ei bine, din păcate, oricât de mare ar fi criza, nu se produce nici un fel de uh, modificare de comportament mi-e teamă că uh, deja, într-un fel, proiectul Galileo este periclitat și orice alt proiect de tip Galileo am crea uh, pe plan uh, comunitar, am putea întâmpina dificultăți similare. Ca atare, competitivitatea noastră globală este mică. And, and psychiatrists, psychiatrists should be the better to answer. <laughs> Cred că ar trebui un psihiatru ca să dea un răspuns aici. Sper că suntem cu toții de acord, nu? A, era o întrebare, dar am simțit nevoia să răspund, să fac un comentariu. Văd că vă interesează foarte mult, ceea ce e foarte bine. Suntem de acord cu aproape tot ce ați spus și câteodată e surprinzător că în situația actuală de criză, asistăm la o creștere a acestei atitudini naționaliste la nivel interguvernamental. Cred că instituțiile ar trebui să facă un efort pentru a trimite mai multe mesaje spre opinia publică. Pentru că vă spuneam, de exemplu, toate aceste documente care sunt redactate, toate inițiativele luate de către Comisie încă din mai 2010, dacă dați aceste documente și inițiative oricui, chiar și unor persoane de la Parlamentul European, nici noi nu înțelegem despre ce e vorba aici. Deci cred că avem într-adevăr această responsabilitate de a ajunge la conținutul adecvat și de a ne centra pe priorități. Iar partea de prezentare cred că este secundară în aceste momente de criză. Pe de altă parte, această responsabilitate colectivă cred că ar trebui să fie mai mare. Antolin, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Adineori când vorbea domnul președinte, mi-aduceam aminte de cei care spuneau că e mult mai ușor să accepti idei noi decât să renunți la practicile, obiceiurile mai vechi. Și e un lucru pe care putem să-l vedem în fiecare zi. Problema la această strategie 2020, ca la orice altă inițiativă, este că până la urmă ai senzația că e vorba de niște documente, că se inițiază niște practici, însă până la urmă nu se ajunge la niște soluții practice. E vorba aici, în primul rând, de lipsă de eficiență. Se vorbește astăzi despre nevoia unei consolidări bugetare. E clar că finanțele publice trebuie să fie reechilibrate, însă o consolidare bugetară cu un sistem financiar care acum este restructurat, se pune problema de unde vor apărea toate aceste investiții necesare, care sunt noile surse de finanțare care ar putea fi utilizate de Uniunea Europeană. Până la urmă, atunci când e vorba de fiscalitate, totul vine din același loc, nu din buzunarul contribuabililor, știm foarte bine. Dar știm că multe surse de bani, dacă sunt divergente între diferitele state membre, ar putea duce la probleme. Și aici Uniunea Europeană are un cuvânt de spus în aceste domenii atât de delicate, al finanțelor și a lumii finanțelor. O altă chestiune dezbătută foarte mult în ultimul timp este tema uh, stabilității, a divergențelor, a pactului de competitivitate. Toate au legătură unele cu altele. Când se vorbește despre mecanismul de stabilitate, e clar că cei care trebuie să ofere garanții încearcă ca cei care profită de acele garanții să nu aibă prea multe avantaje sau dezavantaje din punct de vedere fiscal. În Uniunea Europeană există însă multe divergențe și de aceea e nevoie de mai multe progrese în domeniul fiscal, în domeniul social și acest lucru nu se poate face doar reducând costurile forței de muncă. Trebuie să punem și un plafon superior. Trebuie să ne gândim la care sunt limitele din punct de vedere social a beneficiilor sociale pe care le putem obține. Și acest proces trebuie văzut ca un proces de ajustare, nu ca un proces care se ducă la o repartiție echitabilă a veniturilor așa cum s-a făcut până acum. Aș vrea de asemenea să fac o reflexie în legătură cu societatea digitală, pentru că o Europa cu o societate digitală este una foarte necesară. La ora actuală, companiile americane sunt cele care au cele mai mari inițiative. Europa a început foarte bine cu telecomunicațiile, dar între timp se pare că a pierdut teren și nu știm încotro să ne îndreptăm. La tema dezvoltării se insistă foarte mult asupra pieței unice. Toți analiștii vorbesc despre economia mondială, despre țările emergente și de faptul că consumul în următorii ani va crește cu 300%. Însă acest lucru nu se va întâmpla în Uniunea Europeană. Iată de ce avem nevoie de o strategie foarte coerentă și la nivel extern. Nu s-a acordat destulă importanță unei astfel de strategii și nu s-a acordat destulă importanță nici rolului UE la nivel mondial. Avem, în primul rând, o problemă de leadership care este prea fragmentat și o problemă atunci când trebuie să luăm decizii. Aceasta este o adevărată povară pe care o purtăm în spate și aș vrea să se facă comentarii pe această temă. Mulțumesc! Sí, gracias. Um... Mulțumesc! Într-adevăr, v-ați referit la foarte multe aspecte. În ceea ce privește legătura dintre consolidare fiscală și restructurarea financiară și problema inovațiilor, această restructurare nu înseamnă că băncile nu vor mai putea face investiții. Din potrivă, ele se vor afla într-o situație în care să poată finanța și mai mult economia reală. Cel de-al doilea element pe care l-am menționat acea lipsă de credibilitate și riscul aferent acesteia, dacă se depășește această problemă, atunci sectorul financiar se poate dezvolta mai bine, pentru că problema adevărată nu este lipsa de lichidități. Ele există undeva. Deci nu există o contradicție între restructurarea sectorului financiar și posibilitatea de a finanța economia reală. Nu, cred din potrivă că ele merg mână-mână pentru ca sectorul financiar să meargă mai bine. Referitor la piața unică, într-adevăr, putem face legătura și cu ce se întâmplă în afară, pentru că beneficiile de pe urma pieței unice vor permite companiilor noastre să aibă un rol mai important în afară, prin exploatarea aspectelor pozitive ale pieței unice, companiile noastre pot fi întărite în poziția lor la nivel mondial. Iar cererea pentru bunurile și serviciile europene vor veni, e adevărat, în principal din partea țărilor emergente. Însă, totuși, uh, Uniunea Europeană are un comerț uh, foarte bogat și la nivel intern. Deci, diferențialul, într-adevăr, va fi în favoarea țărilor emergente, însă există un comerț foarte puternic și la nivel intern. De exemplu, în Germania acesta este la nivelul de 20%. Cred de aceea că este un aspect important această piață unică și acesta uh, trebuie inclus în strategia externă. Cred într-adevăr că trebuie să accentuăm nevoia de uh, strategii uh, de tehnologie de vârf și a informației. Strategia 2020 include aceste elemente printre priorități. Iar referitor la aspectele de repartiție, cred că acestea trebuie să meargă în funcție de productivitate. Și cred de asemenea că există o anumită mar- marjă de manevră și în prioritățile noastre se arată că categoriile vulnerabile ar trebui să fie protejate. Ne vă referați aici la niște standarde minime la nivel social. Divergența într-o convergență. a existat o perioadă de superconvergență, să spunem așa, pentru anumite țări, însă care nu avea o bază solidă și acum a apărut un fel de divergență. Nici aceasta nu este generalizată, s-a constatat la anumite state membre, anumite țări au uh, ajuns la un anumit nivel de convergență, în special acolo unde s-a înregistrat un boom imobiliar și unde s-a făcut, uh, s-a constatat o creștere a salariilor foarte mare, care după aceea a fost compensată cu o scădere deosebit de mare și în felul acesta s-a reechilibrat situația pentru că acel boom practic nu era durabil, nu era sustenabil. Deci au existat într-adevăr perioade de divergență, însă acum ar trebui să se reechilibreze situația pentru că țările care rămăseseră în urmă vor merge probabil mai repede decât celelalte, deși nu la aceeași viteză deosebită ca înainte. Da, Mulțumesc. Mai arunc încă o dată o privire în sală. Văd că nu mai dorește să intervină nimeni. De aceea Permiteți-mi, doamnă Flore, să vă mulțumesc uh, încă o dată pentru faptul că v-ați găsit timpul de a veni la noi, de a conduce discuția numele Comisiei și de a permite un uh, schimb de opinie atât de deschis și, uh, și sincer. Mulțumesc încă o dată.